e cazul, atunci considerăm că sunt adoptate. Doamna Anemi de Buc mi-a spus că se retrage din Parlamentul European începând cu 1 ianuarie 2015. Parlamentul, conform articolului 4, aliniatul 3 al regulamentului, constată acest lucru și eu cred că în numele dumneavoastră al tuturor putem să îi mulțumim doamnei Knights Ottebrook pentru activitatea excelentă desfășurată în Parlamentul European. Autoritățile din Bulgaria mi-au solicitat ridicarea imunității eh, domnului Serghei